Aprobado. Se adoptă. Și vă rog să fiți atenți la momentul votului. 243 pentru, împotrivă, 243 încă o dată pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 244 pentru, împotrivă, Abțineri. Vom face o verificare electronică la 244. Se adoptă și cu diferență mare. Compromisul 23 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 24 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 156, a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 259 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri Vom face o verificare la a doua parte, la amendamentul 259. Se respinge. Compromisul 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 260 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 261 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 268 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 270 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 274 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 276 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 277 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 278 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 30 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 282 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 283 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare. La 283 s-a deschis votul. aprobada. Se adoptă. Trecem la DV5 pentru, împotriva abțineri. Vom face o verificare pentru că nu ridicați mâna. <laughs> sau poate eu nu sunt în stare și nu văd, nu știu. Am să vă trec aici în locul meu, unul câte unul, să vedeți cum arată sala. Merg prea repede, sau ce? Nu, dar uneori trebuie să dăm pagina când avem compromisul, acesta se întinde foarte mult și nu avem timpul necesar să dăm pagina. Foarte bine, o voi lua mai încet. 285 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 286 și 87 identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 289 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 290 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 288 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 291 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 293 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 292 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 294 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 295 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 296 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 297 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 298 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV6, a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Toate celelalte amendamente de la DV în bloc. Da, se pare că nu se acceptă votul în bloc. DV1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. DV2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. DV3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. DV11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. DV12 pentru, împotrivă, abțineri. Facem o verificare la DV12. rechazada. Respinsă. DV13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. DV14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. DV16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. DV17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. DV18 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. Trecem acum la citare amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 2, 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6 și 8 identice pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 7, 9, 14 identice pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 11 și 12 identice pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 26 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abținere, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abținere, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abținere, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 41 și 42, identice, pentru, împotrivă, abțineri se resping. 43 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 45 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 46 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 44 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 48 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 49 pentru. Împotrivă. Abțineri. Vom face o verificare la amendamentul 49. Se adoptă. 50 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, Abțineri? Dragi colegi, vorbesc serios. Partidul Popular pur și simplu nu votează. Iar în partea asta, în dreapta mea, nu se votează. Am ajuns la amendamentul 50, prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 55 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 60 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 62 pentru.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 85 și 6 pentru. împotriva, Abțineri. Se adoptă. 87 pentru. împotriva, Abțineri. Se adoptă. 89 pentru. împotriva, abțineri, se respinge. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 92 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 93 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 98 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 100 cu amendament oral, îl aveți în fața dumneavoastră, votul pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 101 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 împotriva, abțineri, se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 118 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 119 pentru, în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 120 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 121, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 122 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 123 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 124 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 125 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 126 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Votul final acum. S-a deschis votul. Se adoptă cu 19 voturi pentru, 11 împotrivă și nicio abținere. Felicitări, doamnă Besera! Seguimos con la votación. Trecem mai departe la raportul asupra drepturilor femeilor în statele care fac parte din parteneriatul estic. Comenzamos con la... Începem votul, amendamentul 15 pentru. Dragi colegi, v-aș ruga să luați loc ca să începem votul. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Jurii 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, Vom face o verificare electronică la amendamentul 21. S-a deschis votul. Se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la amendamentul 22. se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 36 în două părți, prima parte pentru,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 împotrivă, abțineri se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, verificare la amendamentul 51, foarte bine s-a deschis votul. Se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Droa 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Droa 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 58 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 59 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 63 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare la prima parte de la amendamentul 63. Se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 64 pentru verificare. Doriți la a doua parte de la 63. Foarte bine. S-a deschis votul. Se respinge. 64 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 66 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. A doua parte este caducă, 67 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 71 în două părți, prima parte pentru, împotrivă,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 abțineri se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Droa 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 82 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Droa 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Droa 2 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Droa 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Droa 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. DROA 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru, doriți o verificare? Foarte bine, la amendamentul 3. S-a deschis votul. Aprobada. Și se adoptă.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 Dar ce vă spusesem eu? Da, nu mai am putere, dragi colegi. Doriți să faceți o verificare și la 11? Foarte bine. Facem o verificare electronică și la 11. S-a deschis votul. Aprobada. Se adoptă. 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și votul final acum. S-a deschis votul. Se adoptă 22 de voturi pentru, 3 împotrivă și 3 abțineri. Felicitări, domnule Gabriel. Venga, vamos a votar el último informe. Trecem la ultimul vot. Toată lumea e obosită, știu foarte bine, dar aproape că am terminat și vom începe dezbaterile după aceea. Trebuie să recunosc că n-a fost cea mai bună zi a mea la voturi. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Da, se adoptă și se vede că încă sunt în facultățile mele. Amendamentul 36 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 37 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 38 în două părți, prima parte pentru împotrivă abțineri se adoptă. A doua parte pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 abțineri se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 55 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 56 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Nu, de fapt nu știu sigur. Vom face o verificare la 57. Într-adevăr, se respinge. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificare la 58. S-a deschis votul. Se respinge. Și acum textul original la alineatul 2, nu, acesta este caduc. 59 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63 pentru, împotrivă,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 nu mi-e foarte clar. Vom face o verificare la 68. Se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 împotriva, abțineri se adoptă. Șaptea parte pentru, abțineri se adoptă. 71 în două părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 72 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 73 pentru, Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 78 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 79 în trei părți, prima parte pentru. Doriți o verificare la care? La da, 78, foarte bine, s-a deschis votul. Se adoptă. 79, în trei părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, Vom face o verificare electronică. A doua parte de la 79. Se adoptă. A treia parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 6 pentru, Împotriva abțineri, se adoptă. 83, în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 89 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 92 pentru, împotrivă, abțineri Vom face o verificare la amendamentul 92. Se respinge 93 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă 94 pentru împotriva abțineri. Se adoptă 96 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 98 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 99, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 100, în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 101 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 102 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 103 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 104 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 105 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 1 pentru împotriva abțineri. Nu știu, vom face o verificare la amendamentul 1. S-a deschis votul. Se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 3 pentru,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 se adoptă cu 15 voturi pentru, 9 împotrivă și 2 abțineri. Felicitări, domnule Arena! So, uh, we'll, we'll continue with... Haideți să mergem mai departe cu punctul 8 de pe ordinea de zi. Fonduri europene pentru egalitatea de gen. Dau cuvântul doamnei raportor Claire Moody. Mulțumesc uh, foarte mult. Da, după voturi nu e nimic mai plăcut și mai energizant decât o discuție despre buget. Nu știu într-adevăr dacă este energizantă, dar vă mulțumesc pentru ocazia de a vă prezenta acest raport. Bugetul european este un instrument foarte puternic pe care îl avem la dispoziție. Uh, și, ca, și al cărui scop este punerea în aplicare a priorităților noastre și mai ales a valorilor noastre. Dar, de multe ori, nu uh, asistăm la egalitate între gen sau um, la nivelul uh, care se regăsește la nivelul politicilor, nu se regăsește și în ceea ce privește bugetizarea și folosirea fondurilor alocate. Uh, se regăsește în acțiuni specifice, în Fondul Social European, de pildă, la uh, cheltuielile din Orizont 20 privind uh, drepturile fundamentale și de cetățenie, dar în alte domenii se face referire la principiile generale ale egalității între sexe, însă prea puține programe, în afară de cele care au obiective concrete în acest sens, au resurse alocate în mod clar pentru egalitatea între sexe. Dacă ne uităm la conceperea și aplicarea politicilor, folosirea indicatorilor pe privind egalitatea între sexe sau bugetizarea ținând cont de egalitatea între sexe nu se manifestă cum trebuie. Am avut cadrul financiar multianual până în 2020 uh, care avea o care avea formulare foarte clară în ceea ce privește egalitatea între sexe, dar până atunci nu uh, s-au... Dar la revizuirea de la jumătatea parcursului a CFM-ului nu s-a făcut nicio referire la egalitatea între sexe. Raportul uh, face niște remarci generale, dar uh, urmărește și trei zone cheie de finanțare. Este vorba despre Fondul European de Investiții și, structur, și Structural, precum elemente cheie cum ar fi accesul la ocuparea forței de muncă, la locuri de muncă ne bineînțeles, sunt scoase în evidență lucrurile care funcționează, dar și problemele. Nu există o metodă sistematică pentru introducerea chestiunii de gen în toate politicile. Trebuie să fie foarte clar care sunt alocările financiare pentru infrastructura socială, mai ales în zone uh, cum ar fi serviciile de îngrijiri. Apoi uh, avem REC, uh, drepturi, egalitate și cetățenie, un program care este foarte drag comisiei noastre, DAFNE, pentru combaterea violenței împotriva femeilor. Acest program subliniază faptul că asistăm la o scăderea finanțării pentru acest domeniu. În 2011 aveam 20 de milioane de euro alocați pentru această zonă de finanțare. În 2012 am scăzut la 19,5, în 2013 18 milioane și până în 2016 s-a ajuns la 14 milioane. Este limpede, deci, că uh, trebuie să vedem uh, cum stau lucrurile aici în ceea ce privește această reducere a fondurilor. Avem nevoie de mai multă claritate și în ceea ce privește alte domenii cu privire la finanțarea REC și modul în care combaterea violenței se manifestă și este vizată la toate liniile bugetare și trebuie să se strângă um, date pe gen. Și a treia, a treia domeniu este cercetarea și inovarea. Există acțiuni specifice în orizont 2020 în ceea ce privește introducerea chestiunii de gen în toate politicile. Este vorba despre Organizația de cercetare pentru punerea aplicare a programelor privind egalitatea între sexe și se, se colaborează cu Institutul pentru Egalitatea între Sexe în acest sens, lucruri, bineînțeles, salutare, dar mai este cale lungă de bătute. Și există și o îngrijorare în ceea ce privește regresul uh, față de unele experiențe bune pe care le-am avut în ceea ce privește uh, un, uh, documentul pe 2018-2020 în ceea ce privește New Science, care include egalitatea între sexe în cadrul cercetării și inovării. Uh, Există și alte cazuri în ca, unde se recunoaște egalitatea între sexe în ceea ce privește planul de acțiune externă, pe, în ceea ce privește egalitatea între sexe și fondul pentru migrație și integrare, dar trebuie să avem grijă și cu uh, facilitățile ad hoc, fiindcă nu există niciun mecanism în cadrul instrumentelor ad hoc prin care se poate ține cont de perspectiva egalității între sexe. Principala recomandare este deci ca bugetizarea pe gen să fie folosită la toate nivelurile al uh, nivelurile procedurii bugetare. Trebuie să colectăm, uh, să strângem date mai bune, e nevoie de mai multă transparență, iar uh, următorul CPM ar trebui să fie considerat o șansă de a pune în aplicare uh, cu mai multă trăinicie frumoasele cuvinte care se regăsesc uh, în uh, acest program. Proiectele ar trebui să aibă indicatori de gen foarte clari, nu doar în ceea ce privește punerea în aplicare, ci și în ceea ce privește monitorizarea și evaluarea. Datele referitoare la egalitatea între sexe ar trebui să fie publice, iar uh, Uh, sprijinul pentru formare și asistența tehnică sunt extrem de importante pentru ca toți cei care sunt uh, implicați în aceste proiecte să cunoască importanța aspectelor legate de egalitatea între sexe care țin de activitatea lor. Bineînțeles, uh, este vorba aici despre un domeniu de acțiune larg și complex, și în raport am atins foarte multe aspecte, dar bineînțeles că aștept cu nerăbdare observațiile, amendamentele dumneavoastră pentru a putea să ducem mai departe acest raport. Mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul uh, raportorilor din umbră, începând cu PPE-ul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă rog uh, să o scuzați pe doamna Matera, care este în curse de maternitate o să citesc eu uh, câteva informații din partea ei. Și încă o dată ne cerem scuze. Mulțumim, domnului raportor, pentru munca depusă. Și există aici câteva observații. La Comisia FEM uh, ne-am străduit în ultimii ani să avem uh, o evaluare pe gen a bugetului, ceea ce a dus la includerea perspectivei de gen în procesul bugetar și la restructurarea cheltuielilor și veniturilor pentru a promova egalitatea între sexe. Pentru a atinge scopul de a consolida egalitatea între sexe în conformitate cu agenda doamnei comisar Iurova și a implicării privind egalitatea între sexe, am pus accentul pe unele programe de finanțare în liniile bugetare cele mai importante, cum ar fi Uh, EFSI, Fondul Social European și uh, Fondul um, European de Dezvoltare. Suntem de acord că menținerea introducerii dimensiunii de gen uh, este extrem de importantă. EFSI ar trebui să fie consolidate ca fondul care sprijine politicile de egalitate între sexe. Salutăm uh, um, finanțarea în continuare a DAFNE și toate programele de combatere a violenței împotriva femeilor și suntem de acord cu criticile care au, cu cei care uh, au criticat reducerea acestor fonduri. Toate fondurile ce țin de egalitatea între sexe ar trebui să fie evaluate cum trebuie pentru a avea o imagine clară a rezultatelor uh, obținute. Sunt un aspecte cu care nu suntem de acord uh, în acest raport, printre care referirea care se face la criza din 2008 și se spune că uh, s-a, pierdut, s-a, s-a pierdut uh, egalitatea între sexe, nu există un raport care să spună acest lucru în mod neideologic. Nu suntem de acord cu înmulțirea agențiilor la nivel european care, să se, care se ocupă cu drepturile femeilor. EIGE, acest institut este suficient și trebuie consolidat, sprijinit uh, și nu e nevoie să creăm noi agenții în egală măsură, nu cred că Parlamentul Eu European uh, nu este cel care, va finan- care trebuie să financeze politicile de gen la nivelul statelor membre și nu dorim ca aceste principii să fie o administrativă, o sarcină administrativă prea mare pentru companii care accesează fonduri europene pentru anumite proiecte și dorim ca bugetizarea pe gen să fie folosită la toate uh, Eh, nivelurile procedurii bugetare europene, dar cu o rată legată de obiectiv. Deci numai acolo unde există o nevoie obiectivă de intervenție. Fondurile europene sunt deja controlate, evaluate pe baza acestor principii de egalitate între sexe. Vă mulțumesc deja. Dacă aveți întrebări sau observații, vă rog să îi le transmiteți să-i tra- transmiteți domnei Matera. Mulțumesc. Doamna Vișnievska are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, doamnelor și domnilor. Uniunea Europeană se confruntă cu o mare criză de încredere. Acest proiect de raport nu uh, îmbunătățește lucrurile în acest sens. Bugetul ar trebui să fie transparent și eficient. Ceea ce nu se poate spune despre bugetul actual. Bugetizarea pe gen uh, s-a dovedit un instrument costisitor uh, de promovare a feminismului. Atât. Nu a dus la comentarii noi din partea domnului raportor, care merge mai departe cu abordarea sa de până acum. Totuși, la, în toate politicile, acești indicatori vagi, neclari în ceea ce privește calitatea între sexe, nu fac decât să transforme, să facă mai obscure cheltuielile europene. Și introducerea cotelor de paritate în uh, mediul universitar este la fel de neproductivă în ceea ce privește realizările științifice ale femeilor. Fondurile europene pentru egalitatea între sexe ar trebui să fie folosite pentru activități unde lipsa de finanțare din partea Uniunii Europene poate avea consecințe nefaste pentru cetățenii Uniunii Europene, pentru cetățenii statelor membre. Sunt de acord cu doamna raportor în ceea ce privește accentul ce trebuie pus pe combaterea violenței împotriva femeilor și pe deschiderea de crearea de creșe și grădinițe ceea ce, bineînțeles, ar uh, crea o infrastructură mai bună pentru maternitate. Celelalte măsuri, pe părerea mea, sunt inutile. Mulțumesc, doamna Vana. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc doamnei Moody pentru prezentarea raportului. Sunt, uh, suntem pe aceeași lungime de unde ceea ce conținutul uh, și îl salut. În linii mari, cum, spun, cum spuneam, uh, sunt uh, de acord cu acest raport și e foarte bine că prima parte se spune foarte clar uh, care sunt problemele și care sunt problemele în ceea ce privește punerea în aplicare a introducerii politi- okay, noțiunii de gen în politicile europene și în ceea ce privește revizuirea de la jumătatea parcursului, este important să se includă în acest proces această noțiune. Bugetizarea pe gen este un pas înainte, o, eval, o evoluție pozitivă. Am mai putea face câteva observații în ceea ce privește bugetizarea pe gen. Într-adevăr, este un instrument uh, extrem de util, poate chiar cheie, am putea să spunem, în ceea ce privește combaterea inegalității între sexe și discriminarea pe motive de gen. De câțiva ani uh, tot cerem noi bugetizarea pe gen, dar Comisia până acum uh, nu uh, a dat curs solicitărilor noastre și credem că bugetizarea pe gen ar trebui să fie inclusă în toate liniile bugetare, nu doar în anumite programe specifice. Bineînțeles uh, că sprijinim pe doamna raportor în ceea ce privește indicatorii de gen de la alegerea proiectelor până la monitorizare și am merge chiar mai departe spunând că ar trebui să existe o, ex, o evaluare exante de gen. Vom înainta câteva amendamente în ceea ce vește importanța serviciilor publice, de pildă. Poate să pună mai multă accent pe fondurile structurale și importanța lor în general, dat fiind uh, colectarea datelor uh, de gen, care sunt foarte importante, și poate fondurile europene pentru dezvoltare regională să fie descris, să, să se descrie importanța mai mult, mai ales pentru dezvolta, despre dezvoltarea la nivel regional și local. Și poate să se pune mai mult accent pe uh, țintele Europa 2020 și noul fond pentru dezvoltare strategică. Toate acestea ar fi utile la nivelul tuturor politicilor de investiții ale Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult pentru acest raport și aștept cu nerăbdare să colaborăm. Mulțumesc. Doamna Hannibal. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc lui Claire pentru acest raport. E foarte bine că la comisia noastră avem uh, un, o modalitate clară și directă de a introduce budizarea pe gen în programe și de a face acest lucru. Așa cum s-a spus uh, și de antevorbitorii, noi cerem de mai mult timp acest lucru, dar iată, Acum avem posibilitatea de a începe să facem acest lucru și este foarte bine că Claire a analizat cele trei programe pe care le-a scos în evidență și că a reușit uh, să spună că noi ar trebui să avem bugetizare pe gen pentru aceste trei programe. Dar, bineînțeles, în momentul în care ela se elaborează un astfel de raport, uh, ești presat de timp, bineînțeles, și doamna raportor uh, a enumerat principalele lucruri pe care vrem să ne asupra care vrem să ne concentrăm și lucruri care, la care ținem foarte mult și pe care, pentru care luptăm de mult timp. Eu aș uh, sugera să se facă o referire și la refugiați în acest document. Și putem să facem asta printr-un amendament, prin înaintarea unui amendament în acest sens. Ar trebui să fixe o refer, un, un fond uh, pentru uh, refugiate. Uh, eu am fost uh, de curând raportor uh, pe acest subiect și mi-a, am înțeles că trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru femei, uh, pentru refugiate pentru femeile și copiilor care sunt singure. Și la momentul potrivit, cred că trebuie să, va trebui să, înaintăm astfel de amendament care va consolida raportul și care merge în aceeași direcție cu prioritățile noastre și ale Parlamentului European. Mulțumesc, doamna Hannibal. Dacă poate dorește doamna Moody să răspundă observațiilor făcute cu privire la raport. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, dragi colegi, pentru comentariile făcute. Într-adevăr, ne vom, uh, vom mai discuta toate aceste aspecte la reuniunile raportorilor din umbră și așa mai departe, care vor avea loc după sărbătorile de sfârșit de an. Sunt uh, de acord cu toți cei care sunt de acord cu raportul meu, bineînțeles. Um, și o să mă revel la câteva aspecte ridicate, de pildă în ceea ce privește criza din 2008 și impactul asupra femeilor uh, e clar că nu sunt de acord cu faptul că nu există studii care arată că a existat un impact asupra femeilor, ci din potrivă, sunt multe studii în acest sens, dar bineînțeles vom uh, mai discuta acest aspect, așa cum am spus la reuniunile raportorilor din umbră. Cred că ar trebui să ne mai gândim și la posibilitatea de a lăsa statele membre să facă, să ia acțiuni la nivel local, fiindcă asta fac fondurile europene. Se, fondurile europene au ca scop uh, sprijinirea acțiunilor locale. Dar cum am spus și mai devreme, vom mai discuta despre toate aceste lucruri pe parcursul negocierilor viitoare. Bineînțeles, uh, în ceea ce privește lipsa de transparență și, și lipsa de productivitate. Mă rog, o să mai vorbim despre asta, văd că colega a și plecat. Și, bineînțeles, sunt, sunt gata să colaborez uh, cu colegi în ceea ce privește mm, serviciile publice, evaluarea exante și, așa cum a spus Mary, sprijinul pentru refugiate, pentru femeile refugiați și pentru copii. Uh, Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna Moody. Termenul limită este, pentru depunerea amendamentului este 9 decembrie la prânz, pe 9 ianuarie vor fi discutate amendamentele și apoi uh, va avea loc votul în comisie și în martie 2017 se va vota în plenar. Ajungem deci la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de raportul privind aplicarea directivei 2004 pe 113 a Consiliului de aplicare a principiului calității de tratament între bărbați și femei privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii. Are cuvântul doamna raportor. Eh, Szanowni Państwo, jeszcze o dotychczasowy rozwój zdarzeń, to do sprawozdania... Mulțumesc. Când vine vorba de evenimentele până acum, au fost depuse 167 de amendamente. Vă mulțumesc, sunt deosebit de valoroase și contribuie la forma finală a raportului. Le mulțumesc raportorilor din umbră și celorlalți deputați care au depus amendamente și voi profita de această șansă ca să subliniez că principalul obiectiv al raportului este să evalueze funcționarea directivei și principiul tratamentului egal în ceea ce privește bunurile și serviciile. În evaluarea directivei aș dori să păstrez acest obiectiv și să nu mă distanțez de el. Majoritatea amendamentelor se axează pe extinderea problemelor care au fost deja abordate în raport, cum ar fi sectorul bancar și financiar, un acces mai mult la servicii bancare și financiare, care este cheie atunci când vine vorba de promovarea antreprenoriatului în rândul femeilor și învingerea barierelor și stereotipurilor cu privire la femeile antreprenori. Apoi, în ceea ce privește sectorul financiar și de asigurări, există amendamente valoroase. Unele amendamente merg dincolo de uh, câmpul de aplicare al raportului. De exemplu, sunt multe amendamente referitoare la piața muncii. Însă avem alte directive care reglementează problema egalității de gen pe piața muncii și de aceea aceste amendamente nu au legătură cu raportul de față. Mai există amendamente legate de nevoia de a extinde câmpul de aplicare al directivei pentru a include educație și mass media. Fără îndoială, de exemplu, publicitatea, care este deosebit de importantă pentru economie, are legătură directă cu serviciile. Așadar, simțim nevoia de a aplica aceste regulamente și în acel domeniu. Însă, pe de altă parte, mass media, educația și publicitatea sunt supuse principiului de subsidiaritate. Așadar, nu sunt sigură că putem include aceste amendamente aici, însă este clar că există o legătură între publicitate și servicii o legătură pe care o putem discuta la următoarele întâlniri cu raportorii din umbră. Mai sunt amendamente referitoare la implementarea directivei orizontale. Și aici merită să indic că această directivă a fost negociată de mulți ani și multe state membre se opun directivei, însă vom discuta și acest aspect la întâlnirea cu raportorii din umbră și în cele din urmă avem amendamente cu privire la Convenția și voi fi împotriva acestor amendamente. Acesta nu este un document uh, al Uniunii Europene, Convenția cu statele din Est, dar este o politică împotriva violenței și este un document ce trebuie să fie important în Uniunea Europeană. Trebuie semnat de Uniunea Europeană, în primul rând. Așadar, consider că aceste aspecte ale directivei legate de siguranța femeilor uh, atunci când folosesc uh, transportul în comun, de exemplu, sunt deosebit de importante. Vă mulțumesc din nou pentru amendamente și abia aștept dezbaterea. Mulțumesc, doamna Regna. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc raportoarei, raportorilor din umbră. Aș dori să mai adaug câteva observații proprii. Eu personal sunt pentru acest raport, sunt multe chestiuni importante discutate în raport, însă concluziile cheie nu sunt întotdeauna trase. Cred că membrii Parlamentului European trebuie să facă cereri specifice pentru Consiliu și Comisie în acest domeniu iar aceste cereri speciale lipsesc. Ele trebuie să fie clarificate. Ați menționat Convenția de la Istanbul și nevoia de a ratifica Convenția de la Istanbul. Aveți referiri la convenția aceasta? Însă este o convenție deosebit de importantă. Așadar, trebuie să includem concluzii, în concluzii importanța acestei convenții. Apoi v-ați referit la implementarea diferită a directivei în statele membre și asta înseamnă că protejarea în fața discriminării este o problemă și se pare că în statele membre, în unele state membre, mai sunt multe de făcut în ceea ce privește egalitatea, autoritățile care se ocupă de egalitatea de gen. Acestea sunt diferite în statele membre și nu întotdeauna pot să acționeze în mod independent. Știu că există apeluri din partea altor grupuri și sper că vom putea să avem o formulare mai clară aici. Autoritățile trebuie să fie eficiente și să acționeze independent pe cât posibil și să aibă resurse și mijloace necesare pentru a-și putea îndeplini activitatea. Și o ultimă observație cu privire la digitalizare. Dacă comparăm uh, situația cu cea din 2004, lucrurile stau foarte diferit. E un lucru pe care trebuie să-l reținem când vorbim despre bunuri și servicii. Nu ne referim doar la bunuri și servicii analog, ci și la cele digitale. Și, prin urmare, poate ar trebui să fim uh, mai preciși și să ne referim și la garanții, de exemplu, sau la răspunderea civilă ar trebui să discutăm acest aspect cu Comisia Jurii și apoi în ceea ce privește educația este menționată în directivă. Știu că mulți membri au spus asta deja. Este ceva pentru care m-am luptat în trecut. Chiar și în 2004 era o problemă mare în versiunea originală a directivei. Ceea ce trebuie să facem este să fim pragmatici. Știm care este baza, însă când avem aceste modele tradiționale, ar trebui să abordăm lucrurile dintr-un alt unghi. Și apoi, în cele din urmă, ca să închei, există o lipsă de date și aceasta este o temă pe care ar trebui să-i o dăm comisiei, să existe evaluări mai precise și trebuie să avem o abordare mai bună pentru a trata această discriminare. Deci, în această direcție m-am îndreptat eu în amendamentele mele și sper că unele din ele vor fi preluate. Mulțumesc! Muchas gracias, señora Reque. No... Mulțumesc foarte mult! Văd că nu mai este nimeni care să dorească să intervină. Dacă doamna Colosca dorește să răspundă la câteva din aceste întrebări, dacă nu, încheiem aici dezbaterea, cum doriți dumneavoastră. Bardzo dziękuję za ten głos. Mulțumesc mult pentru comentarii. Sunt de acord că statele membre ar trebui să indice, să dai exemplu de bune practici în ceea ce privește punerea în aplicare acestei directive. Una din problemele esențiale aici se referă la aplicarea insuficientă în practică. Legea este transpusă în dreptul național, însă în practică nu este aplicată. Aceasta este principala problemă cu această directivă, deci schimbul de bune practici, de soluții existente, ar trebui luat în considerare și apoi uh, sunt binevenite și rapoartele din partea statelor membre. Cât privește convenția, sunt de acord că și fără ratificarea acestea de către Uniunea Europeană, este totuși un document important cu privire la violență și la politica de combatere a violenței. Apoi, politicile antidiscriminare uh, creionate în statele membre sunt insuficiente. Cred că raportul se referă și la aceste aspecte și apoi uh, Există amendamente ce se referă la autoritățile ce se ocupă de protejarea și controlarea aplicării egalității de gen în statele membre. Consolidarea acestor instituții și finanțarea acestora sunt justificate și ar fi de ajutor pentru punerea în aplicare a directivei. Am văzut că au fost ținut, s-a ținut seama și de aspectele digitale, însă mai trebuie să lucrăm la asta Există două puncte noi care au fost aduse în discuție. Digitalizarea pieței a rezultat, printre altele, în dezvoltarea de noi sectoare de afaceri, apoi uh, economia partajată și platformele de tip Airbnb pentru închirierea de apartamente sau soluții de transport ele se vor, aceste soluții se vor multiplica în viitor și merită să fie reglementate cât privește securitatea femeilor ce le folosesc. Apoi, serviciile prestate de femei pe internet, am aflat, pregătind raportul, că femeile profită de comerțul online, poate chiar mai mult decât femeile. Deci aici nu mai trebuie să reglementăm, însă economia partajată cu siguranță că are nevoie de o mai bună reglementare. Raportul este un punct de plecare pentru eforturile noastre la nivel european ca să arătăm că nu doar datele colectate și datele împărțite în funcție de genuri sunt importante, ci și metodologia și capacitatea de a le compara. Altfel, nu vom reuși să comparăm datele și să facem progrese. Și cu siguranță vom discuta mai mult pe uh, marginea publicității. Eh, Mulțumesc foarte mult! doamna Koslovska. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de reglementarea administrativă la nivelul statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate pentru produse și servicii. Cred că doamna Legrip uh, va înlocui pe raportoarea noastră la acest raport. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Am venit uh, în ultimul moment ca să o înlocuiesc pe raportoarea noastră, doamna Rosa Feragut, care a avut o urgență. Unele elemente legate de formulare au fost pregătite de biroul dumneaei și voi încerca să traduc și să retransmit pe cât de bine pot, fiindcă nu este vorba de limba mea maternă, ci de limba, și nici de limba maternă a doamnei Sera Saragut. Așadar, va trebui să analizăm împreună ca parte a procesului uh, de examinare diversele etape, să avem uh, schimburi de opinii cu privire la amendamentele depuse. 151 de amendamente au fost depuse în total privind uh, proiectul de aviz care a fost produs de doamna Esteras, 19 amendamente de la PPE, 23 de la SND, 4 de la ALDE, 26 de la ECR, 59 de la GUE, 4 de la Verzi și 14 de la colegii independenți. Votul în Comisia FEM va avea loc la sfârșitul lunii februarie. Ce poate fi spus în această etapă cu privire la diversele amendamente ce au fost depuse? Amendamentele privind cerințele de accesibilitate trebuie să ne asigurăm că cerințele sunt însoțite de explicații mai detaliate în anexă Apoi, includerea nevoilor tuturor persoanelor cu dizabilități, inclusiv femei, fete și persoane cu dizabilități care necesită sprijin intensiv. Apoi, statele membre ar putea decide să includă mediul dacă acesta se referă la produse și servicii acest aspect trebuie întărit și trebuie să ne asigurăm că clădirile sunt accesibile oamenilor cu dizabilități și trebuie să ne asigurăm că produsele sunt accesibile și din punct de vedere fizic. În ceea ce privește obligațiile reprezentanților și distribuitorilor, articolele 5, 6, 7 și 8, ei trebuie să pună la dispoziție informații cu privire la accesibilitatea produselor mereu și nu doar după o solicitare din partea unor autorități naționale. Aceasta este o problemă foarte importantă pentru noi. Cu privire supravegherea uh, pe piața produselor, articolul 17, informare cu privire la neconformitate cu, cerinț, cu cerințele de accesibilitate, ele trebuie puse la dispoziție nu doar la cerere. În ceea ce privește monitorizarea conformității, articolul 25, este bine că proiectul de propunere pentru directivă menționează că asociațiile sau organismele publice pot să acționeze în instanță, în instanțele naționale cu privire la neconformități. Însă, dacă persoanele cu dizabilități nu au acces în instanță, atunci această prevedere nu este suficientă. Așadar, punerea în aplicare nu trebuie să fie legată de acțiunile individuale ale consumatorilor, ci de sistemul general de accesibilitate și supraveghere împreună cu un mecanism de plângeri pentru consumatori. Statele membre trebuie să confere puteri autorităților de supraveghere a pieței pentru ca directiva să poată fi bine aplicată. În ceea ce privește sancțiunile, articolul 26, Fondurile colectate trebuie reinvestite în măsuri referitoare la accesibilitate și trebuie să se evite ca plata sancțiunilor să fie considerată o opțiune ieftină pentru neîndeplinirea cerințelor de accesibilitate, articolul 3. Sper că aceste comentarii generale cu privire la diversele chestiuni la care se referă amendamentele depuse sunt suficiente în această etapă. Îmi pare rău dacă nu am fost foarte clară cu privire la unele aspecte, însă ați înțeles că am uh, venit în ultimul moment dosarul colegei noastre și nu am putut să aprofundez acest dosar. Aș dori doar să vă prezint scuzele doamnei Rosa Esteres Fragut și să spun că, în general, după ani și ani, este clar și raportarea noastră a spus deja, primim cu interes și cu deschidere propunerea Comisiei Europene și că dorim să o îmbunătățim și să o facem mai operațională ca să fie în slujba uh, concetățenilor noștri europeni care au dificultăți cu accesul. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, doamnele Grip. Acum începem dezbaterea. Vor lua cuvântul reprezentanței diverselor grupuri politice. Doamna Het, vă rog. Tack så mycket. Och, eh, jag vill ju börja med att tacka rapportören som tyvärr inte är här. Eh, men hennes uppskatt... Mulțumesc. Vreau să mulțumesc eh, raportoarei, chiar dacă nu a putut veni astăzi aici. Eh, vreau să mulțumesc oricum pentru acest proiect de aviz, care mi s-a părut uh, foarte interesant. De asemenea, amendamentele prezentate pe care le-am analizat uh, mi s-au părut uh, extrem de interesante. Cred că vom ajunge până la urmă la un raport puternic, solid, care să reitereze încă o dată importanța depășirii obstacolelor uh, pentru uh, femeile cu dizabilități, pentru că e important să eliminăm aceste obstacole. Pentru că piața internă nu va funcționa niciodată așa cum trebuie dacă nu vor avea acces la ea toate persoanele. De aceea este important să uh, nu rămânem cu brațele încrucișate, ci să facem tot ce ne stă în puteri pentru a elimina aceste bariere și pentru a promova aceste apeluri la egalitate între bărbați și femei. Așa că vreau să mulțumesc încă o dată pentru că în felul acesta vom putea garanta o participare de plină pe piața internă a tuturor cetățenilor și pentru a putea lupta împotriva diverselor forme de discriminare existentă. Deseori femeile sunt primele victime și în special femeile cu dizabilități. Trebuie să ținem cont însă de competențele Comisiei pentru drepturile femeii, pentru că unele dintre amendamentele prezentate, chiar dacă din punct de vedere al conținutului sunt foarte bune, ele nu prea se potrivesc cu domeniul de aplicare care ne revine pentru comisia noastră. De aceea, proiectul de aviz ar trebui să uh, țină cont de acest aspect pentru ca la comisia competentă pe fond să uh, poată fi introdus acest aviz cât mai eficient cu putință. Mulțumesc. Mulțumesc și acum doamna Finanțca. Mulțumesc, doamna președintă. E o problemă cu interpretarea, se pare. Napríklad electronic. There is a problem with translation? There is... Dobre, takže ešte raz, už máte preklad? Acum funcționează? Mă auziți bine? E preklad zo slovenčiny zabezpečený?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 Conținutul acestora arată dorința explicită a Parlamentului European ca propunerea aceasta să devină și mai ambițioasă decât propunerea inițială. Și eu am prezentat amendamente în ceea ce privește sporirea accesibilității, uh, utilizarea anumitor aparate electrice și altele. E adevărat că din punct de vedere al conținutului, deocamdată este destul de limitat. Însă ar fi bine dacă amendamentele noastre ar duce și la o schimbare oarecum filozofică, pentru că nu ar trebui să ne limităm doar la persoanele cu dizabilități, ci ar trebui ca această directivă să aducă beneficii pentru toate categoriile de persoane. De aceea eu sunt de acord cu cei care spun că această propunere va duce la uh, posibilitatea de a crea noi locuri de muncă și de aceea trebuie să încercăm să facem ca implementarea directivei să se facă cât mai uniform între statele membre. Și acest lucru îl vom analiza cu ocazia amendamentelor. Mulțumesc și acum, doamna Cunevan. Mulțumesc, doamnă președintă. Am fost uh, foarte atentă la intervențiile colegilor mei și dacă îmi permiteți, voi face și eu câteva comentarii. Din păcate, problematica de gen uh, nu acoperă toate bunurile și serviciile. Există 40 de milioane de uh, femei și tinere fete care se confruntă cu tot felul de probleme în Uniunea Europeană. Câteodată însă aceste persoane a, se confruntă cu și mai multe probleme și se află într-o situație de sărăcie. Femei și tinere fete cărora le este greu, de exemplu, să aibă acces la serviciile de educație sau atunci când e vorba de accesul la infrastructurile de transport. Însă nu este aceasta singura problemă. În afară de mediul construit, care reprezintă o problemă în sine, mai există și situația femeilor care suferă de pe urma violenței sau au suferit de pe urma violenței. În mod normal uh, există numere de telefon uh, care pot fi utilizate în acest sens pentru a-și putea mm, spune păsul. Însă aceste femei de multe ori au probleme, nu pot să vorbească despre ceea ce li s-a întâmplat, deci nu pot uh, utiliza aceste numere de telefon speciale. În ceea ce privește accesul pe piața muncii, problema este foarte mare pentru aceste femei. sistemele de producție utilizate în unele cazuri nu sunt adaptate pentru femeile cu dizabilități. Cred de aceea că ar trebui să găsim alte soluții. Ar trebui să facem ca mediul să fie compatibil și mai adecvat nevoilor femeii pentru ca acestea să poată participa în mod activ la viața economică. Există uh, produse foarte utilizate, precum ceasurile sau altele, testele și examenele medicale, care ar trebui să fie la dispoziția tuturor celor care au probleme de sănătate. Iar în ceea ce privește serviciile care ar putea fi utilizate de către femei și de tinere fete, ar trebui să fie accesibile tuturor femeilor, indiferent de situația lor sau de localizarea lor geografică. Vă mulțumesc pentru acest document și sper că vom putea face propuneri bune, mulțumitoare pentru toată lumea, pentru a putea schimba situația de astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Cuneva. Nu știu dacă doamna Legrip dorește să intervină în finalul dezbaterii. Dacă nu, trecem la următorul punct. E vorba de descărcarea de gestiune pe anul 2015 în cadrul bugetului general al UE și uh, Institutul Egalității de Șanse între femei și bărbați. Dacă sunteți de acord, vom avea o dezbatere comună. Raportor este doamna Dăncilă, care nu este prezentă și o va înlocui doamna Noil. Mulțumesc, doamna președintă. Eu o înlocuiesc pe doamna Dăncilă și voi prezenta raportul său. Din păcate, doamna Dăncilă nu a putut veni astăzi. Este vorba aici de un raport uh, de descărcare de gestiune pentru bugetul general al UE și despre elementele legate de egalitatea de șanse pentru a fi incluse în procesul de bugetizare. Raportul arată că indicatorii legați de rezultate și de eficiența bugetară trebuie să fie utilizat și pentru obiectivele egalității de gen. Prin urmare, e nevoie de un plan care să țină cont de rezultatele obținute. În ceea ce privește uh, planificarea pe termen mediu pentru egalitatea de gen, deocamdată nu există măsuri concrete stipulate. Înainte de a trece la adoptarea acestui buget, raportul anual ar trebui să facă o analiză a obiectivelor specifice care trebuie incluse în strategia 2020. Iar în ceea ce privește programele, e nevoie de o analiză comparativă care să includă și obiectivele programului DAFNE. Trebuie să insistăm în fața Comisiei care să găsească resursele necesare pentru egalitatea de gen și pentru o susținere financiară în toate domeniile de acțiune. Domenii cu astfel de obiective specifice în programele sale. În cazul DAFNE, obiectivele specifice ale acestui program au dispus de mai multe resurse decât în anii anteriori și în perioadele financiare anterioare, cum a fost în anul 2013. Este un lucru care este subliniat în acest raport și se arată încă o dată că lipsesc uh, mijloacele necesare pentru egalitatea de șanse. În ceea ce privește Directiva 81 din 2013, Directiva uh, care vorbește despre această chestiune, ar trebui să se facă un raport de monitorizare anual în conformitate cu articolul 14.2 care să analizeze resursele disponibile. Este deci vorba de un raport anual pentru o mai bună monitorizare a situației și care să fie prezentat în fața Parlamentului. În ceea ce privește acest uh, proiect de aviz, el se referă la anul 2015 și mm, noi vrem să știm de ce nu s-a inclus uh, această perioadă. Toată lumea este invitată să depună amendamente acest lucru se poate face până pe 30 decembrie la orele 17. 7 decembrie, mă scuzați, spune vorbitoarea. Mulțumesc, doamna Legrip, dorește să intervină, vă rog. Oui, euh, merci, madame euh, la présidente. Mulțumesc, doamnă președintă. Iau uh, cuvântul în numere colegii noastre, doamna Barbara Matera, care este raportor din umbră din partea grupului PPE pe descărcarea de gestiune și care se află acum în concediu de maternitate. Deci are o scuză foarte bună uh, de a nu fi prezentă astăzi aici și m-a rugat să vă prezint uh, comentariile sale și de data aceasta o voi face în engleză, în ciuda faptului că sunt o ferventă susținătoare a francofoniei, dar o voi face cât mai uh, simplu cu putință. Deci, iată, numele doamnei Matera, care este intervenția. Noi dorim să mulțumim raportorului pentru acest aviz și pentru munca excelentă la acest proiect de aviz. Doamna Matera, după cum știți, a lucrat uh, mai mulți ani ca membru al acestei comisii și de asemenea ca membru al Comisiei de Bugete și în special la Comisia FEM pentru drepturile femeii și a subliniat întotdeauna faptul că pentru a atinge obiective concrete și pentru a ajunge la rezultatele scontate, pentru a uh, Uh, concretiza munca făcută până acum la nivel legislativ, ar fi mai bine să ne centrăm pe scopuri concrete și nu să avem în vedere obiective de egalitate de șanse la nivel general în toate politicile uh, comunitare. Ar trebui să încercăm să dăm dovadă de realism și să fim mai eficienți, pentru că o astfel de abordare a egalității de șanse la nivel transversal și generalizat pentru toate politicile europene și pentru toate aspectele de politici ar putea fi considerată ca nerealistă și chiar utopică. Iată de ce grupul nostru, grupul PPE, ar prefera să nu susțină includerea uh, politicii de gen în general, ci să ceară mai degrabă un studiu de impact pentru toate acele domenii în care există acea bugetizare pe gen. Deci să ne centrăm mai bine pe această chestiune a evaluării de impact. Făcând acest lucru, considerăm că vom fi în stare să evaluăm mai bine eficiența bugetizării de gen și să lucrăm în special în acele domenii unde există în continuare lacune importante. Iată ce doream să spunem la momentul acesta și doamna Matera va prezenta și amendamente în numele grupului PPE. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Legrip și acum doamna Vana. Uh, Mulțumesc, doamna președintă și eu aș vrea să mulțumesc doamnei Dăncilă, raportor, pentru că a prezentat aceste avize și pentru munca excelentă pe care a făcut-o. Suntem de acord cu toate comentariile care s-au făcut din partea vezilor. Am dorit să adăugăm doar câteva lucruri. E vorba de puncte care ar trebui să fie subliniate. La punctul 2 ar trebui să se vorbească de bugetizarea de gen deci să se includă această dimensiune a bugetizării de gen. Pentru că, așa cum spunea și dumneavoastră, e foarte greu de evaluat dacă fondurile își aduc contribuția la bugetizarea de gen. Nu există o linie bugetară pentru aceasta, deci e greu de cuantificat. Nu este prea multă transparență în acest sens. Iată de ce ar trebui să accentuăm acest punct. De asemenea, cererea ca în cazul revizuirii la jumătatea parcursului a CFM-ului să se facă o uh, accentuare a egalității de gen. Și dacă se vorbește despre strategia Europa 2020, cred că ar trebui să vedem cum putem face o mai bună analiză a obiectivelor legate de gen și poate am putea extinde aceste obiective. E nevoie de o abordare cu trei piloni, iar noi, verzii, considerăm că putem extinde acești trei piloni. E vorba aici de echitate și ecologie. Și din acest motiv cred că vom uh, prezenta un amendament pe această temă. Noi susținem strategia Europa 2020, dar cred că am putea extinde domeniul de aplicare. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și ultimul, de fapt, pe astăzi. Este vorba de necesitatea unei strategii a UE. Mă scuzați o clipă. Eh, perdón, es que en, en un primer momento dije que hacíamos todo. Da, am spus la început că facem dezbaterea în comun și am considerat că s-a făcut referință și la chestiunea de gen, dar dacă nu, doamnă Noil, vă dau cuvântul pentru a face comentariile la cel de-al doilea raport, Institutul European pentru Egalitate de Șanse. Iau din nou cuvântul în numele doamnei Dăncilă, care este raportără și la acest subiect de sărgare de gestiune pe 2015 la EIGE. Curtea de, avizul Curții de Conturi privind poziția financiară de la sfârșitul 2015 a fost uh, considerat uh, a fost considerat satisfăcător uh, în ceea ce privește juridice și non-juridice. Acest aviz face referire la la bună activitatea Institutului și contribuția pe care și-a adus-o și cere o mai bună folosire a forurilor de experți și mai multe sinergii cu ceilalți actori. Având în vedere cele mai recente valori externe, se salută stabilirea de priorități pe mai multe domenii și sporirea vizibilității, fără să se piardă accentul, spus, accentul pus pe introducerea noțiunii de gen în toate politicile. Se are în vedere aici regulamentul privind uh, um, violența în familie din 2006, mai ales având în vedere situația femeilor migrante, se face o recomandare de a se oferi, de a se acorda descărcarea de gestiune institutului. Puteți înainta amendamente, stimați colegi. Termenul limită este ora 5-6 decembrie și eh, cred că acest, acest institut este o organizație extraordinară ce eh, trebuie să fie sprijinită. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. A ieșit puțin din sală. Doamna Gripa, aveți cuvântul. Merci. Oui. Mulțumesc. Voi fi foarte succintă. Tot doamna Barbara Matera e raportor din numără de la PPE și, bine de din același motiv, așa cum am mai spus, nu poate fi altul de noi, m-a rugat să-i mulțumesc doamnei Dăncilă pentru activitatea făcută pe marginea acestui aviz. E vorba de descărcarea pentru Institutul European privind egalitatea între sexe, care este pentru noi toți un institut foarte important care face o treabă foarte bună și ne bucură situația conturilor uh, anuale. Lucrurile au fost foarte clare și s-au desfășurat transparent și suntem 100% de acord cu cu cele spuse și scrise de doamna Dăncilă. Deci nu sunt probleme deloc. Poate vor fi de câteva amendamente, dar toate merg în aceeași direcție. Vă mulțumesc. Gracias, señora Legrip. La señora Vana. Vielen Dank, Frau. Doamna Vana. Și eu să fiu succintă, doamnă președinte. Suntem de acord și noi cu acest raport. Îi mulțumim foarte mult. Vom înainta și noi câteva amendamente pentru a mai face unele adăugiri, bineînțeles. Este important uh, ca EIGE să primească mai mult personal și avem nevoie de indicatori la nivelul statelor membre și date din, de la statele membre oferite la nivelul la momentul oportun și trebuie să se sublinieze că contribuția acestui institut este extrem de importantă pentru noi, iar sinergiile între noi, bineînțeles, pot fi consolidate. Introducerea noțiunii de gen în politici este foarte importantă, bineînțeles, am vorbit despre asta și mai devreme și poate am putea să facem referire și la bună activitate a Institutului din ultimul an uh, privind indexul egalității între sexe sau uh, finalizării bazelor de dat, baze de date privind uh, egalitatea între sexe și platformele online. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Al respecto, ahora... Și acum văd că nu mai sunt alte intervenții, așa că trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de raportul în vederea unei strategii europene pentru a termina cu decalajele de pensii dintre bărbați și femei. Doamna Legrip, vă rog. Oui, merci, madame euh, la Mulțumesc, doamna președinte. Încă o dată ne întâlnim astăzi pentru a discuta acest uh, subiect, și anume persistența decalajului de pensii între bărbați și femei, aproape de 40% în Uniunea Europeană, 38%, deci de uh, persoane de peste 65 de ani, un subiect, iată, unde comisia noastră nu putea să rămână cu brațele în sân iar uh, vom discuta astăzi amendamentele în, înaintate, înainte de amendamentele de compromis. S-au depus 241 de amendamente în termen util de către uh, raportorii din umbră și nu numai, și în numele grupurilor politice și vreau să mulțumesc fiecărui coleg care a depus amendament care dovedește cât de important este acest subiect. Deci, în săptămâna următoare ne, ne așteaptă multă muncă pentru a analiza amendamentele și pentru a încerca să găsim un uh, făgaș de compromis pentru aceste 241 de amendamente și pentru a ajunge la acest făgaș de înțelegere aș dori să să stabilesc niște direcții, să zicem așa, niște repere, fiindcă citind aceste amendamente am, uh, am avut mai multe idei. Am v-am spus asta și la prezentarea documentului de lucru. În proiectul de raport, în primul rând m-am gândit că trebuie să, să nu uităm care este obiectivul uh, acestui raport deci să ne concentrăm pe subiect, de fapt, să nu pierdem în vedere subiectul acestui raport. Nevoia unei strategii a UE de eliminare și prevenirea decalajului de pensii între bărbați și femei. Deci, trebuie să nu ne îndepărtăm prea mult de subiectul raportului. Bineînțeles, sunt gata să, să stau de vorbă cu toată lumea, cu toți cei care au înaintat amendamente pentru a introduce îngrijorările lor uh, în activitatea noastră comună, dar, bineînțeles, fără să ne îndepărtăm prea mult de subiectul uh, raportului. Și trebuie să facem cu toții un efort, un, scuzați, un efort intelectual pentru a avea un răspuns clar și cuprinzător privind problema acestui subiect și fără să să ne, îndepăr- să ne îndreptăm în prea multe direcții în ceea ce privește mesajul pe care vrem să-l transmitem în plenară. În al doilea rând, foarte multe amendamente se alătură rezultatelor prezentate în proiectul de raport și în documentul de lucru, deci merg în aceeași direcție și sprijină aceste idei, ceea ce mă face să fiu optimistă în ceea ce privește amendamentele de compromis la care vom ajunge. Trebuie poate să mai fac unele precizări aici. Inegalitatea nivelului de pensii între bărbați și femei are un caracter dual și s-a spus, s-a scris acest lucru de mai multe ori. Acest decalaj este un fenomen uh, complex și care ține mai mulți factori și există o, mai multe motive. Există inegalități la nivelul carierei profesionale și, bineînțeles, inegalități explicate de modele de calcul a pensiilor diferite. Iată, în acest raport am încercat să oglindesc aceste inegalități care trebuie eliminate noi dorim să eliminăm decalajul de pensii prin mecanisme de compensare care ar care ar compensa aceste inegalități, care nu pot fi eliminate fiindcă țin de un trecut învechit și depășit și dorim prin aceste mecanisme să se preîntâmpine inegalitățile consolidând acțiunile astfel încât inegalitățile de pe parcursul carierei să se reducă din ce în ce mai mult. Aceste două aspecte fac dualitatea motivelor și acestea merg mână în mână la nivelul conținutului și soluțiile nu pot să țină doar de o acțiune sau cealaltă. 100%. Avizul Comisiei pentru Ocupare va fi foarte interesant în acest sens și o să vedem apoi cum să-l integrăm, dacă putem, în uh, capitolul uh, sistemele, sistemelor, efectului sistemelor de pensii asupra inegalităților. Să vedem cum putem să integrăm acest lucru în mod coerent uh, și solid, bineînțeles, respectând competențele comisiei noastre și competențele UE în acest domeniu, respectând uh, legile partajării competențelor uh, între comisiile Parlamentului European și între comisiile noastre, în speță. Deci 241 de amendamente, foarte frumos, mare reușită. Sper ca colaborarea, mea, colaborarea noastră să fie rodnică. Vreau să văd când avem timp să organizăm uh, reuniunea cu, prima reuniune cu raportorii din umbră. Cred că um, o vom face cât mai curând cu putință. Și uh, pe 25 ianuarie să avem uh, termenul limită pentru termenul pentru votul în uh, comisia noastră, să-l ținem. Mulțumesc, doamna Noir. Mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Nu iau cuvântul în numele doamnei Dăncilă, vorbesc în numele meu acum. Sunt raportor din umbră privind decalajul de pensii între bărbați și femei Ați spus că s-au înaintat 241 de amendamente. Și ați eh, vorbit despre motivele existenței acestui decalaj. Este important să spună foarte clar că Uniunea Europeană trebuie să se ocupe de această problemă. Ține de valorile europene, de demnitatea cetățenilor europeni, mai ales a cetățenilor europene, iar acesta este un principiu fundamental al legalității. Deci, eh, este o chestiune importantă, este un subiect important la care s-au înaintat foarte multe amendamente, dar trebuie să spun acest lucru foarte clar și scopul acestor amendamente este foarte clar. E vorba de importanța, printre altele, a datelor disponibile și egalitatea între sexe în ceea ce privește viața cotidiană, de, a, viața de acasă, în gospodărie, ceea ce privește treburile casnice, îngrijirile copiilor, îngrijirea copiilor și așa mai departe. Toate acestea au impact negativ asupra pensiilor. Așa e clădită societatea. Degeaba te laudă lumea pentru muncă de acasă că nu primești bani. Și trebuie să includem o perspectivă finan- uh, socială aici, este nevoie de un nivel minim de pensii. E vorba de demnitatea umană aici. Da, e nevoie de o contribuție suficientă aici. Sigur, situația este diferită de la un stat membru la altul, dar nu ne putem permite să lăsăm lucrurile așa. Trebuie să le rezolvăm. Din vorba doar de sărăcie aici. Trebuie să spunem foarte clar că e nevoie de un nivel minim de pensii, de pensie. Și unul dintre aspectele cheie dintre de la negocieri e faptul că În Europa există această idee că dacă câștigă bine bărbatul, o să fie bine întregii familii vedem care este situația femeilor. Dacă nu câștigă bine de-a lungul carierei, vor avea o pensie mică, deci o situație proastă. La momentul pensionării. Aceasta este mentalitatea și trebuie schimbată dacă vrem ca lucrurile să se schimbe pe viitor în Uniunea Europeană. Este important să se facă cercetare în ceea ce privește mm, cauze, norme societale, segregare la nivelul vieții profesionale, îngrijirea copiilor și așa mai departe, fiindcă fără cercetare nu vom ajunge la, la soluții bune. Avem uh, stimulente fiscale, de pildă, dar nu sunt neapărat utile acestea. Pentru femei. un element, în unele amendamente se spune nu avem nevoie de strategie, e suficient să avem orientări. E mare, ar fi mare păcat ca să avem până la urmă niște orientări. Să se spune practic că asta e situația, descurcați-vă. Cea mai mare amenințare la adresa femeilor, în afară de violență, o reprezintă sărăcia. Deci dacă nu avem o strategie și, și e niște amărâte de orientări, ar fi mare păcat. nu știu de ce există astfel de amendamente, nu înțeleg cum pute, se poate spune că nu avem nevoie de o strategie pe termen lung. E vorba aici de schimbarea societății și a mentalității societății. Deci dacă nu avem uh, o strategie cu un cadru juridic potrivit, atunci nu vom obține nimic. Și foarte pe scurt, ați vorbit despre um, carieră și remunerarea muncii. Este foarte important să se spună acest lucru și anume că trebuie schimbate mentalități învechite și în ceea ce privește partajarea sarcinilor casnice și îngrijirii copiilor. Fiindcă întotdeauna se apar aceeași probleme în ceea ce privește femeile. Și este foarte important acest lucru, fiindcă e limpede când vedem care, ce pensie primesc femeile. Dacă ai grijă de copii sau de bătrâni, de părinți, vei primi o pensie mai mică până la urmă. Și asta este un dezastru, e vorba de egalitate și demnitate. Sunt sigură că vom colabora foarte bine, vom ajunge la un compromis până la urmă. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Noel. Nu mai dorește nimeni să intervină. Doamna Legrip um, a făcut deja referință la calendar la următoarele întâlniri pentru amendamentele de compromis, așa că vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră și încheiem aici ședința de astăzi.